Chers collègues, nous ouvrons la séance. Dragi colegi, declar deschisă întâlnirea. În primul rând vreau să vă prezint scuzele președintelui Albertini, care nu ni se poate alătura astăzi. Avem ordinea de zi, ați primit-o. Nu cred că există comentarii. Vom începe cu cel de-al a doilea considerent cu privire la propunerea de rezoluție referitoare la Islanda. Discuția urmărește examinarea aproximativ 20 de amendamente care au fost depuse de colegi pentru acest raport, prezentat de domnul Cristian Preda. Domnule Preda, aveți cuvântul. domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba română. De la prima discuție pe care am avut-o în cadrul comitetului referitoare la acest raport, pe 10 februarie, există două evoluții importante referitoare la Islanda. Prima dintre ele este decizia președintelui islandez de a înainta uh, acordul ISAFE în noua sa formă uh, către judecata unui referendum popular un referendum care se va ține pe 9 aprilie. Și în acest sens, ă, ținând seama, altfel spus, de această evoluție, am înaintat un amendament oral la paragraful 10 al textului ă, ă, discutat în februarie, un amendament care am să-i dau citire. Um, welcomes the approval with a three-fourths majority of the agreement by the Icelandic Parliament on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 Cred că e important să menționăm, pe de altă parte, faptul că sondajele de opinie indică în acest moment o majoritate în favoarea noului acord, o majoritate care ar vota pe 9 aprilie în favoarea acestui nou uh, acord. A doua evoluție importantă legată de Islanda, de la trecuta noastră discuție, este uh, eșecul celei de-a șaptea runde de negocieri între Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda și insulele Feroe, Uh, referitoare, negocieri referitoare la gestionarea în, în comun a resurselor de macro. Și în acest sens am înaintat ieri un al doilea amendament uh, oral, citesc din nou, calls on Iceland and the EU to have a constructive approach to the joint management of mackerel fisheries and encourages Iceland to keep up a good pace in the ongoing negotiations on this issue, in, particu in particular with the goal of reaching a long-term sustainable quota sharing arrangement. arrangement. Am încheiat uh, uh, lectura acestui amendament oral. În ceea ce privește amendamentele colegilor, pot spune că susțin majoritatea acestor amendamente, pentru că, în opinia mea, ele aduc precizări utile, benefice rezoluției depuse. Din păcate însă nu pot sprijini unele dintre aceste amendamente și vreau să explic și de ce anume. Mă refer în primul rând la amendamentul 1 depus de uh, colegii mei Tarant și Sargentini uh, referitor la Icelandic Modern Media Initiative. Uh, cred că Icelandic Modern Media Initiative nu e legat în mod direct de negocierile de aderare și în a doua parte vorbește amendamentul despre situația internă din Uniunea Europeană, care din nou nu are o relevanță directă pentru rezoluția referitoare la Islanda. Amendamentul uh, uh, al doilea depus de uh, colegul meu Deva, nu cred că e o justificare pentru a ne teme că islandezii au grăbit au grăbit investigațiile legate de ISAFE, ceea ce sugerează amendamentul. În opinia mea, islandezii au acordat timpul și eforturile necesare pentru ca Comisia Specială de Investigare să realizeze misiunea aceasta producând un raport mai mult decât detaliat uh, referitor la evenimentele, la criza financiară și bancară care a zguduit uh, Islanda în 2008. Uh, pe de altă parte, țin să menționez, să reamintesc că în acest moment investigația împotriva fostului prim-ministru Gerhard de par să avanseze într-un ritm normal. În privința amendamentului 10 depus de colegii noștri Tarand Lovins Argentinii, Uh, acest amendament formulează problema Fondului European pentru Pescuit. În ceea ce mă privește, consider că e prea devreme pentru a discuta despre acest subiect, având în vedere că ne aflăm încă în faza de screening, uh, capitolul de negociere referitoare la pescuit nici nu a fost încă deschis. Prin urmare, nu putem susține la acest uh, moment, în acest moment, o excludere a Islandei din această parte a achiului. Suntem mult prea devreme Uh, în, uh, cu discuția. În sfârșit, am respins o serie de amendamente care vizau ștergerea parțială sau integrală a paragrafelor referitoare la opinia publică în Islanda și în Uniunea Europeană privind procesul de aderare. Uh, în ceea ce mă privește, nu pot accepta aceste amendamente, deoarece consider că sunt extrem de importante toate punctele referitoare la opinia publică pe care le-am subliniat în raport. Cred că nu mă înșel atunci când afirm că opinia publică este cel mai important aspect politic referitor la aderarea Islandei la Uniune și în calitate de deputați europeni, cred că nu ne putem refuza dreptul de a ne pronunța uh, cu referință la acest, uh, despre acest subiect. Mai ales că ultimul eurobarometru arată că 56% dintre islandezi au încredere în Parlamentul European și doar 28% în Althingi, în Parlamentul uh, islandez. Stăm din, în această privință foarte bine. Vă mulțumesc uh, pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Monsieur Watson. Donald Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe raportor pentru raportul pe care ni l-a transmis. Raportorul vine foarte departe de Islanda, cât de, Islanda, cât de departe posibil în Uniunea Europeană și totuși pare să înțeleagă foarte bine provocările cu care se confruntă această țară. Domnule președinte, nu este nimic în acest raport la care grupul nostru ALDE să se opună. Uh, am uh, prezentat sau vom depune câteva amendamente referitoare la redactarea raportului, însă sprijinim în totalitate esența acestui raport. Se pare că există trei aspecte de bază, după părerea noastră. În primul rând, această chestiune a voinței islandezilor, a dorinței lor de a se alătura Uniunii Europene și așteptăm o demonstrare oficială a acestei voințe. În al doilea rând, chestiunea compensațiilor uh, din partea băncilor și dorim ca acordul la care se ajunge să fie unul bun unele dintre autoritățile locale și alte autorități care au uh, investit în băncile din Islanda poate ar fi trebuit să fie puțin mai atenți la cum își uh, investesc banii și să nu urmărească doar principiul unui profit maxim. Principiul că avea tempetor ar fi trebuit să fie aplicat aici. Însă, așa cum ne-a spus domnul raportor, există un uh, raport detaliat pe acest subiect care ar trebui să ne răspundă întrebările animalelor. Și a treia chestiune se referă la pescuit, în special la vânarea balenelor și acest lucru trebuie să fie avut în vedere la deschiderea negocierilor. Însă, cred că trebuie să acționăm în mod sensibil față de industriile tradiționale din Islanda respectându-ne în același timp angajamentul față de protecția mediului și durabilitatea mediului. Am o întrebare pentru raportor cu privire la paragraful 6 din raportul său referitor la criteriile politice și anume rolul ministrului justiției în aceste numiri judiciare. Cred că este important să înțelegem structura Islandei. Este o țară mică, este o țară unde toată lumea se cunoaște și o țară unde, până la urmă, cineva trebuie să-și asume responsabilitățile politice pentru deciziile luate. Și probabil acesta este motivul pentru care sistemul pe baza căruia ministrul justiției are o responsabilitate specifică, a apărut. Și acest lucru ar trebui să fie discutat cu islandezii și poate după aceste discuții ei vor fi dispuși să schimbe aceste lucruri. Dar cred că trebuie să recunoaștem caracteristicile specifice, speciale ale unei comunități așa de mici, cum este cea islandeză. Mulțumim domnului Watson. Doamna Otala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să întreb dacă domnul raportor și grupurile ar putea să aibă o abordare favorabilă pentru amendamentul 1 din partea verzilor, care se referă la abordarea pozitivă a inițiativei mass media din Islanda. Cred că există niște experiențe foarte bune în Islanda și din punct de vedere juridic. Accesul uh, între drepturi și mm, echilibru între dreptul și accesul la informații din media. Sper că raportorul poate să reanalizeze amendamentul și să aibă o atitudine pozitivă față de el, sau cel puțin să mențină esența acestui amendament în raportul final. Mulțumesc, nu mai sunt alte intervenții. Domnul Ferna. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului. Sunt membru supleant al acestei comisii, dar fac parte din Comisia Buget, sunt raportorul permanent pentru extindere și de aceea mă interesează acest subiect. Sugestiile raportorului cu privire la amendamente sunt foarte bune. Aș vrea să subliniez în special importanța respingerii amendamentului 17 referitor la aceste informații. Informațiile sunt extrem de importante în acest sens și revin la asta. Comisia pentru bugete trimite o delegație în mai. Din păcate, nu ne vom putea coordona cu Comisia pentru afaceri externe, dar nu e în regulă, fiindcă nu putem să mergem în toamnă, când se negocieri pentru buget, deci va trebui să mergem în mai. Important este să înțelegem că există o voință a Islandei să găsească soluții la problemele sale. Sunt convins de acest lucru. În ceea ce privește chestiunile financiare, rămâne să vedem ce se întâmplă după referendum. Sunt foarte complicate, dar cred că votul a demonstrat că doresc să găsească o soluție la chestiuni dificile, cum ar fi pescuitul. Nu solicită derogări sau soluții separate, ci chiar încearcă să negocieze. Lucru foarte important. De asemenea, Islanda cred că va fi un activ important pentru Europa Europa cu excepția importanței strategice, uh, sunt și o societate foarte avansată, cu cunoștințe avansate cu în ceea ce privește politica maritimă, de pescuit, energetică. Astea sunt domenii de unde avem uh, de învățat de la ei, lucru important de subliniat. Domnul Watson și alții au spus că trebuie să înțelegem că Islanda are un caracter specific, unic. Este o societate modernă, avansată, dar în același timp este o societate care își apără ferm limba, cultura și modul de viață. Și trebuie să acceptăm acest lucru, trebuie să identificăm soluții flexibile pentru ei. Există două domenii nemenționate până acum, dar care vor fi importante și anume agricultura și dezvoltarea regională. Fiindcă în Islanda există regiuni um, diferite de uh, societate avansată din capitală, de exemplu, și de aceea trebuie să fim flexibili, să găsim um, soluții la acele probleme și de aceea este nevoie de informații și este, deci, foarte întemeiată respingerea amendamentului 17. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu vrea să intervină nimeni altcineva, Aș da cuvântul înapoi domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru comentarii foarte scurt, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește paragraful 6 menționat de domnul Watson, acest paragraf este unul pozitiv, acest punct în care se apreciază eforturile făcute de islandezi în ceea ce privește independența justiției, această problemă a numirilor de la Ministerul Justiției este o problemă care a fost ridicată de comisie, deci nu poate fi ignorată. Și în acest punct am menționat progresele înregistrate la nivelul autorităților din Islanda, menținând în același timp caracterul specific de comunitate foarte mică a acestei țări. În ceea ce privește intervenția doamnei Otala referitoare la primul amendament. Așa cum am spus în uh, prima mea intervenție, după părerea mea, această Outstanding Modern Media Initiative, această inițiativă nu are legătură cu negocierile propriu-zise la care se referă raportul. În ceea ce privește ultima parte a acestui amendament, amendamentului depus de Indec Taran și Judith Sargentini, aici se sugerează modificarea achiului. E o parte pe care nu putem să ne o asumăm noi în acest raport. În rest, rămâne de văzut dacă, sub o altă formă, putem accepta restul amendamentului. Îi mulțumesc și domnului Farm pentru comentariile făcute Amendamentul 17, care a fost menționat de domnul Fan, după părerea mea, nu este acceptabil să eliminăm uh, aceste menționări care se regăsesc în uh, amendamentul respectiv. De aceea consider că amendamentul 17 nu poate fi adoptat, trebuie respins. Sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă informez acum că votul va avea loc în această după masă după schimbul de opinii cu doamna Ashton. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care se referă la o prima discuție a raportului de inițiativa doamnei Muniz. Raport referitor la modul în care acționează Uniunea Europeană la scară mondială într-un context post-Lisabona se discută deci rolul Uniunii Europene în cadrul organizațiilor multilaterale. Pentru a ajuta pe doamna raportor să-și formuleze recomandările, Comisia a solicitat un studiu extern. Înainte să-i dăm cuvântul doamnei Muniz, aș vrea să-i urez bun venit, să urez bun venit celor doi experți care au efectuat acest studiu, studiu care a fost de altfel distribuit membrilor domnul Manuel de la Roca și Vincente Palacio, reprezentanți ai Fundación Alternativa din Spania, pe care îi rog să ne prezinte pe scurt rezultatele cercetării studiului. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei AFET din Parlamentul uh, European pentru că ne-a invitat să prezentăm acest uh, raport UE în calitate de actor mondial, rolul său în organizațiile multilaterale. Cu acest raport am încercat doar să identificăm anumite probleme sau anumite oportunități și să sugerăm anumite măsuri. Acesta nu este raportul final, ci el este încă deschis uh, dezbaterilor. Întotdeauna am fost deschiși întrebărilor și sugestiilor și am dorit să primim din partea dumneavoastră anumite comentarii. Principalul obiectiv al acestui raport uh, a fost să analizeze modul în care Uniunea Europeană, după tratatul de la Lisabona, ar putea să-și extindă rolul uh, de actor în organizațiile internaționale și um, astfel ne-am axat mai întâi pe temeiul juridic uh, dat de tratatul de la Lisabona, studiind noile competențe și diversele niveluri de reprezentare ale Uniunii Europene. Am încercat să vedem care este situația în acest moment, uh, cum evoluează rolul Uniunii Europene și asta înseamnă să identificăm dinamica uh, Uniunii Europene atunci când dorim să obținem mai, mai uh, mare vizibilitate. Ne-am axat pe o uh, selecție a principalelor organizații de interes. În principiu ne-am gândit la Organizația Națiunilor Unite, la instituțiile financiare, la organizațiile de securitate precum NATO și OCDE. Nu am uh, putut să acoperim toate uh, entitățile multilaterale în doar 25 de pagini. Am încercat să reflectăm și la discrepanța între posibilități pe de o parte și realități pe de altă parte, atunci când vine vorba de politica europeană de uh, securitate comună și acțiunea externă a Uniunii Europene. Principala teza acestui raport este următoarea. Um, cât privește multilateralism, multilateralismul, nu um, ne descurcăm prea bine, există un potențial încă nefolosit al Uniunii Europene. Procesul ar trebui să fie înțeles ca o interacțiune între uh, progresele instituționale ale Uniunii Europene, pe de-o parte și pe de altă parte coordonarea internă a uh, Uniunii Europene în ceea ce privește poziție de bază și asta prin mecanisme consolidate uh, de acțiune. Există o ceartă între darwiniști și funcționaliști, dar eu cred că ambele părți au dreptate. În ceea ce privește prevederile tratatului de la Lisabona, cât privește reprezentarea externă a Uniunii Europene, bine, am identificat o problemă care este situația paradoxală care apare adesea atunci când eh, considerăm că Uniunea Europeană este mai puțin prezentă după Lisabona decât înainte. Există un uh, vacum de reprezentare în anumite delegații sau în uh, anumite uh, instanțe internaționale unde este reprezentată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană trebuie să-și actualizeze statutul actual din majoritatea organizațiilor internaționale pentru a obține un nivel mai înalt, pentru a obține membru, calitatea de membru participant activ. Ar trebui sporite capacitățile și competențele, uh, mai ales cele ale Comisiei, pentru a putea consolida prezența Uniunii Europene în organizația internațională și pentru a asigura consecvența acțiunii uh, externe și a politicilor de uh, acțiune externă, chiar și atunci când vorbim despre comerț sau despre ajutor umanitar, trebuie consolidată și poziția Consiliului și a Parlamentului. În cel din urmă, considerăm că sporirea numărului de angajați a serviciilor plan de Acțiune Externă n-ar trebui să reprezinte un fenomen uh, cantitativ, ci mai degrabă unul calitativ. Susținem ideea că anumite state membre ar putea să se gândească la o anumită consolidare uh, cooperantă pentru a putea să îmbunătățească reprezentarea Uniunii Europene în organizații uh, internaționale unde progresul nostru este unul încet. Avem câteva sugestii pentru Parlamentul European. De exemplu, e nevoie de un nou mecanism pentru acord, un protocol de acțiune și actuala criză din Libia ne arată exact această nevoie. Considerăm că Parlamentul European ar putea să uh, ofere recomandări practice, rapoarte regulate în altului reprezentant. Eu uh, voi uh, încheia în scurt timp și apoi voi preda uh, ștafeta colegului meu. Aș dori să spun uh, că reforma sistemului reprezintă o prioritate absolută. În ceea ce privește adunarea generală, prioritatea um, este să ne modificăm uh, statutul. Trebuie să luptăm pentru asta, având în vedere eșecul uh, pe care l-am înregistrat în septembrie. Ar trebui să consolidăm și posibilitățile statutului de integrare în organizații internaționale, adică să reducem Uh, caracterul uh, circular al ONU. N-ar fi realist uh, să sugerăm o singură direcție de acțiune pentru Uniunea Europeană, dar recomandăm progrese pentru a avea noi membri permanenți uh, în adunarea generală a ONU, să obținem majoritate calificată pentru majoritatea subiectelor uh, de interes și să ne îmbunătățim imaginea externă, uh, ceea ce ar duce la o mai bună securitate. Mulțumesc. Domnule președinte, mai întâi aș dori să mulțumesc Parlamentului European și mai ales acestei comisii pentru invitația uh, de a veni aici pentru a ne prezenta reflexe și ideile în legătură cu subiectul uh, Uniunii Europene ca actor global. Acestea fiind spuse, aș dori să mă refer pe scurt la recomandările noastre care vizează cele trei organizații pe care noi le considerăm foarte importante în zona economică, uh, FMI-ul, Banca Mondială și G20. În ceea ce privește FMI-ul, uh, Uh, reprezentarea și statutul Uniunii Europene uh, probabil reprezintă un exemplu de inconsecvență în raport uh, cu statele membre și cu interesele Uniunii Europene. Membrii acestei organizații combină niște competențe exclusive monetare care vizează politicile macrofiscale, de exemplu. Dar aici e nevoie de o coordonare uh, mai puternică la nivelul Uniunii Europene. Dar Uniunea Europeană nu este nici măcar observator pe lângă FMI. Banca Centrală Europeană are, are și ea competențe exclusive în ceea ce privește sectorul bancar, dar nici acolo uh, Uniunea Europeană nu uh, face parte din comitetul de conducere. Așa se întâmplă și la nivelul femeiului. Comisia Europeană nu este reprezentată în comitetul de conducere al femeii. Natura acestor uh, consilii de conducere se bazează uh, pe un sistem de reprezentare care vizează statele membre cei mai mari uh, acționari, primii cinci, au un fotoliu în aceste consilii. Cu excepția Franței, Germaniei și Regatului Unit, celelalte state își trimit în alt mod un reprezentant. Considerăm că situația actuală restrânge capacitatea Uniunii Europene de a-și coordona acțiunile și de a acționa împreună. Prin urmare, e nevoie de o schimbare în structura comitetelor de conducere pentru a reflecta realitatea actuală și statutul internațional al Uniunii Europene. Din această perspectivă, noi am sugerat ca Uniunea Europeană să încerce să devină un observator permanent în uh, Comitetul Executiv al FMI rol care ar trebui uh, să fie preluat de Banca Centrală Europeană sau de uh, Comisia Europeană. Ar trebui ca toate statele Uniunii Europene să fie reprezentate uh, printr-un singur fotoliu în acest comitet executiv. O soluție deja a fost propusă în acest sens de către Comisia Europeană în 1998 și în 2006 și Consiliul a fost de acord în uh, principiu să um, trimitem un singur reprezentat în acest comitet executiv. E interesant să știm uh, că uh, noua capacitate de vot nu va fi afectată atunci când luăm în considerare cotele existente în femei. În ceea ce privește Comitetul Executiv al Femeiului, e bine, uh, numărul uh, membrilor săi uh, va fi redus și datorită presiunii G20. Două lucruri vor fi cedate economiilor emergente. E clar că ar trebui să se schimbe această situație, să se cedeze cele două locuri, locuri disponibile în cadrul Comitetului uh, Executiv al Femeii. Acordurile cu femei uh, prevăd uh, o revizuire limitată a cotelor și a numărului de locuri care ar trebui să devină funcționale din 2012 și să funcționeze așa până în 2020. Considerăm că prima zi a lui 2012 ar putea fi o bună oportunitate pentru ca Uniunea Europeană să-și înainteze propunerea de a constitui o circumscripție europeană pentru Consiliul, de, uh, Consiliul Executiv al Femeii. Aceasta este principala noastră recomandare pentru femei. În ceea ce privește uh, celelalte instituții, e bine, poziția noastră este și acolo similară cu cea din cadrul femeiului. Adică se bazează mai ales pe uh, statele membre și un sistem de uh, circumscripție care uh, suferă de pe urma unor sisteme învechite. La Banca Mondială, membrii Uniunii Europene adesea sunt luați împreună cu cei care nu sunt membri ai Uniunii Europene și asta practic reduce capacitatea Uniunii Europene de a acționa uh, în întregimea sa și de a lua o poziție puternică. Politica de dezvoltare nu este uh, o competență exclusivă a Uniunii Europene, ci este una împărtășită, prin urmare aici lucrurile sunt neclare. Această diviziune a Uniunii Europene nu este relevantă, câtă vreme Banca Mondială nu are niciun fel de competență asupra politicii noastre monetare. Sugerăm aici ca Uniunea Europeană uh, să uh, concentreze competențele uh, în mâinile unui singur director din comitetul executiv și așa s-ar putea îmbunătăți reformele care ar putea include un veto pentru Statele Unite, pentru Banca Mondială și Comitetul său executiv. Același sistem ar putea fi aplicat principalelor bănci de dezvoltare, precum uh, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare și așa mai departe. Acum câteva cuvinte în încheiere în legătură cu Uniunea Europeană și G20. Există patru state membre ale Uniunii Europene care sunt membre în G20, Regatul Unit, Franța, Germania și Italia și uh, un invitat permanent, Spania. Se pare că avem de face cu o altă situație în care europenii se pare că sunt uh, reprezentați prea mult, atât la nivel național cât și la nivel supranațional. Uh, Uniunea Europeană practic acționează astfel când participă la summiturile G20. Prezența Uniunii Europene poate fi îmbunătățită cel puțin în două moduri ar trebui să reducem numărul reprezentanților Uniunii Europene de la 2 la 1 și să uh, decidem uh, asupra uh, unei coordonări mai bune și asupra unui mesaj uh, comun care să fie transmis de reprezentantul Uniunii Europene în cadrul G20. În cele din urmă, considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să creeze o mai bună legătură între G20 și Națiunile uh, Unite, pentru ca G20 să obțină legitimitatea pe care doar ONU o poate oferi. Și aici considerăm că ar putea exista două posibilități pe care le recomandăm, adică să plasăm G20 ca organism superior de administrație administrare care să se alinieze activității uh, ECOSOC, așa cum se întâmplă cu uh, Consiliul de Securitate. Vă rugăm uh, să vorbiți mai lent și asta de dragul interpreță, spune domnul președinte, dar termin imediat. O altă opțiune ambițioasă pentru termen scurt ar fi să permitem celor două organizații să acționeze separat, fără să uh, transfere uh, legitimitatea totală a uh, ONU asupra G20, ci să existe decizii ale G20 pentru modificarea deciziilor ECOSOC cel din urmă fiind un organism consultativ. Mulțumesc! Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Dăm acum uh, cuvântul uh, doamnei uh, raportor, doamna Munez. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea în această comisie este de acord că guvernanța economică uh, și problemele sale intervin într-un moment critic atunci uh, când instituțiile financiare și organizațiile financiare care au uh, activat la sfârșitul cel de-al doilea război mondial se confruntă cu probleme. Însă există și alte subiecte pe agenda mondială. Vedem o creștere exponențială a chestiunilor care trebuie soluționate. Așadar, trebuie să le soluționăm uh, de către, la nivelul uh, uh, organizațiilor instituționale și la nivelul statelor membre. Există mai multe coaliții, mai multe alianțe, grupuri informale care au fost constituite pentru a aborda chestiuni specifice și în anumite cazuri se pune în discuție chiar legitimitatea și coerența modului în care organizațiile internaționale acționează o lume multipolară face ca guvernanța mondială să fie uh, dificilă și chiar nu există un plan uh, strategic în acest uh, sens. Actorii mondiali au probleme chiar și cu structurile lor interne, de exemplu Uniunea Europeană. Așadar, există probleme pe care le aduce globalizarea și gestionarea globalizării. Tratatul de la Lisabona dorește să transforme Uniunea Europeană într-un actor global uh, eficient noua structură instituțională pe care o are Uniunea Europeană pentru a lua în considerare aspectele ce țin de politică externă este o structură foarte importantă. Așadar, Parlamentul European trebuie să se gândească la modul în care Uniunea Europeană ar putea să joace uh, rolul pe arena uh, internațională. Credem că acesta este momentul potrivit pentru a face asta. Uniunea Europeană are un rol relevant de jucat uh, atunci când vine vorba despre comerț, uh, PIB, uh, puterea sa militară, calitatea de uh, principal donator, folosirea fondurilor și a bugetului, misiunile și așa mai departe. Așadar, tratatul de la Lisabona oferă și el relațiilor externe ale Uniunii Europene o nouă dimensiune. Cu toate acestea, tratatul de la Lisabona um, se împiedică de ambiguitățile sale. Și aici mă refer la sistemul uh, folosit pentru a împărtăși uh, competențe și uh, mă refer și la chestiunea reprezentării externe. În același timp o să spun că trăim într-o societate uh, internațională care încă se uh, bazează pe state și Uniunea Europeană nu este un stat. Multilateralismul este o chestiune complexă și trebuie să decidem asupra modului în care uh, vom putea să uh, dezvoltăm structura uh, internațională și să ne gândim la modul în care Uniunea Europeană se va potrivi în această structură. Există foarte multe elemente care presupun că acest raport poate să fie unul uh, ușor de acceptat. Uh, el ia în considerare în diverse moduri uh, organizațiile internaționale. Am studiat condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca Uniunea Europeană să devină un actor global eficient în era de după Lisabona. Am analizat rolul Uniunii Europene în diverse organizații și uh, raportul cuprinde șase capitole și subcapitole. Am luat în considerare diversele organizații multilaterale unde credem noi că Uniunea Europeană ar putea să joace un rol mai relevant. Am luat în considerare recomandări uh, generale și specifice pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, uh, prin care am putea explica modul în care am putea să avem o reprezentare externă mai pregnantă și mai coordonată. Prima parte a raportului tratează consolidarea rolului Uniunii Europene într-un sistem multilateral. Mai exact, se face trimitere la capacitatea Uniunii Europene de a consolida cooperarea multilaterală și de a juca un uh, rol principal atunci când vine vorba despre guvernanța uh, mondială și atunci când e vorba de a face față provocărilor mondiale. Trebuie să evaluăm contribuția Uniunii Europene la uh, procesele de reformă din cadrul acestor organizații internaționale și trebuie să evaluăm modul în care Uniunea Europeană poate beneficia de pe urma acestor reforme pentru a-și a promova un rol mai consolidat al acestor organizații. Solicităm Uniunii Europene așadar să elaboreze o strategie atunci când vine vorba despre relațiile externe și sugerăm să revizuim um, aranjamentele actuale care țin de reprezentarea Uniunii Europene. Dacă dorim uh, să sporim reprezentarea Uniunii Europene în toate aceste organizații, atunci uh, trebuie să raționalizăm puțin și relațiile diplomatice. În ceea ce privește competențele exclusive ale Uniunii Europene, așa cum au spus și reprezentanții Fundației Alternative din Spania, ei bine, Uniunea Europeană ar trebui să uh, fie reprezentată în întregimea sa, așa cum se întâmplă la OMC și la uh, FAO. Exemplul uh, opus este poziția Uniunii Europene uh, în cadrul conferinței privind schimbarea climatică, unde uh, există competențe exclusive sau împărtășite și foarte multe voci care adesea nu converg, ci, din contră, avem opinii divergente. Atunci când e vorba despre competențele împărtășite, cred că calitatea de membru a Uniunii Europene ar trebui împărțită cu cea de membru a statelor membre. Următorul capitol uh, vizează faptul că ne-am dorit să consolidăm uh, uh, noul echilibru instituțional între G20 și Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite. Dorim să asigurăm o participare adecvată a Uniunii Europene la adunarea generală. Cred că unii colegi vor vorbi despre acest subiect și despre faptul că avem nevoie de o participare corectă a Uniunii Europene în cadrul adunării generale ONU. Ar putea să existe o rezoluție în pregătire care să ne asigure că avem un tip diferit de reprezentare în adunarea generală. În ce privește Consiliul de Securitate, obiectivul este să-l reformăm și cred că evoluțiile recente din ultimii ani arată în mod clar că Uh, el nu mai reflectă nevoile curente și sigur am vrea ca Uniunea Europeană să fie membru în Consiliul de Securitate, dar asta e un scop pe termen lung și între timp ar trebui să fie mai multă coordonare și mai multă consultare între membrii permanenți și restul uh, statelor membre. De exemplu, la Fondul Monetar Internațional, reprezentarea Uniunii Europene este ineficientă și ea limitează capacitatea noastră de a influența situația, chiar dacă Uniunea Europeană are competențe exclusive în privința politicii monetare. Așadar, sugerăm să avem un loc în uh, bordul executiv, în Consiliul de Conducere al uh, Femei. Acum, trecând mai departe la Banca Mondială. Poziția noastră ca observator în uh, bordul, uh, în Consiliul Executiv ar fi foarte importantă și ar grupa toate statele membre uh, pe o singură poziție. Capitolul 3 se examinează organizațiile multilaterale de securitate, în mod specific NATO și OSCE. Suntem în favoarea ideii de a da Uniunii Europene statut de observator în NATO și OSCE pentru a respecta spiritul tratatului de la Lisabona, care vrea o politică de apărare comună și credem de asemenea că ar trebui să fie un nou parteneriat strategic între Uniunea Europeană și NATO. În ce privește OSCE-ul, un alt reprezentant ar trebui să fie observator și să reprezinte Uniunea Europeană ca întreg și, sigur, mai sunt și alte organizații care sunt mai complexe, cum este Consiliul Europei. Știți că în acest moment Parlamentul European face toate ajustările juridice menite să ne asigure că Uniunea Europeană de, devine membru cu drepturi de ale Consiliului Europei și că putem ratifica uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și că putem fi reprezentați în Consiliul Europei. Asta este extrem de important, este chiar marcat și în tratat. Și mai este și o altă uh, organizație multilaterală care este importantă, OECD-ul, Uniunea Europeană ar trebui să treacă de la statut de observator la statut de membru cu drepturi depline și, din nou, când e vorba de OECD, uh, Uniunea Europeană are competențe exclusive și competențe împărtășite. Capitolul 6 este un alt uh, subiect complex pentru că e destul de volatil și uh, eu numesc asta diplomația de vară Uh, diplomația de summit, mă scuzați, G8 și G20. Nu este niciun dubiu că uh, Uniunea Europeană ar trebui să fie implicată în aceste organizații și, de asemenea, atunci când au loc întâlnirile ministrilor de finanțe în cadrul G7. În ce privește G20, acesta are o influență crescândă și uh, de aceea vrem să găsim o cale prin care Uniunea Europeană să participe la conferințele ministeriale uh, în marja G20. Așadar, acestea sunt cele șase capitole, cele șase zone pe care vreau să mă concentrez. Asta este structura raportului meu. Evident, uh, sunt gata să accept amendamente. N-am avut foarte mult timp în redactarea acestui raport, așadar există loc de mai bine el poate fi îmbunătățit și voi fi uh, dornică să accept idei noi. Vreau să mulțumesc uh, Fundación Alternativa din Spania pentru activitatea lor. Cred că au făcut o treabă excelentă. Este un studiu foarte serios și cred că sunt foarte multe idei inovatoare pe care le-am putea prelua și în felul acesta Parlamentul să aibă o poziție în această chestiune. E prima dată când ne ocupăm de acest subiect și trebuie să o facem bine. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Peter de la Secretariatul AFET pentru munca sa și de asemenea aș vrea să-i mulțumesc și pentru contribuțiile aduse. Apoi, mai este chestiunea recomandărilor Parlamentului European privind uh, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și aici s-a muncit foarte mult și mm, cred că e important să discutăm problema lipsei de coordonare dintre noi și alte instituții și să abordăm din cât mai multe puncte de vedere această chestiune. În ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă, acesta are responsabilități în relațiile externe, cum are și Comisia în uh, ansamblul ei. M-am întâlnit cu reprezentanții acestor două instituții, mi-au dat foarte multe informații în legătură cu rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană în aceste instituții, așadar vreau să le mulțumesc și acestor persoane și vreau să mulțumesc și asistenților mei care m-au ajutat să fac acest proiect de raport, care este mult mai scurt decât uh, era planificat inițial. pentru că știți că există anumite constrângeri din cauza nevoii de traducere și așa mai departe. Așadar, din nefericire, n-am reușit să introduc atât de multe lucruri pe cât aș fi dorit în acest raport, dar sper că amendamentele să-l completeze și sper că vom putea obține amendamente de compromis. De asemenea, sper că va fi un raport uh, bazat pe consens, pentru că uh, avem nevoie de o poziție instituțională unică. Așa cum am spus la început, cred că uh, foarte important e conținutul acestui raport și sperăm că va fi dezbătut în plenară în prezența baronesei Ashton și va fi privit în contextul mai larg al relațiilor externe și al participării Uniunii Europene uh, la acțiune de pe scena internațională și la organizațiile multilaterale. Sper că acest lucru va fi posibil și sper că va face o contribuție la dezbaterea mai largă a relațiilor externe și la participarea Uniunii Europene la instituțiile internaționale unde își poate uh, marca influența. Euh, Mulțumesc, doamna Muniz. Acum o să dau cuvântul diferiților uh, vorbitori. Vă rog să nu depășiți două minute, pentru că ordinea de zi a dimineții este foarte încărcată. Îi dau cuvântul doamnei Hautala pentru subcomisia SEDE. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să nu vorbesc mai mult de două minute. Mulțumesc, doamnă Muniz. Ați făcut uh, un raport, un proiect de raport excelent. Sugestiile noastre de a ruga în altul reprezentant să vină cu o carte albă privind implicarea Uniunii Europene în diferite organizații multilaterale e o idee foarte bună, pentru că tratatul de la Lisabona este în vigoare și Serviciul de Acțiune Externă uh, a definit prioritățile Uniunii și, într-adevăr, una dintre ele este susținerea și întărirea multilateralismului din, încă de la strategia de securitate 2003. Trebuie să discutăm aici problema legitimității și, în sens mai larg, problema democratizării guvernanței globale și cum poate susține Uniunea Europeană acest lucru. Cred că asta e legat de raportul lui Graf uh, Lambsdorff în legătură cu Națiunile Unite și colegul meu Lorbir va discuta mai mult despre asta mai târziu astăzi. Cred că trebuie să găsim uh, modalități prin care participarea parlamentară și examinarea parlamentară a activităților Uniunii Europene să se întărească, poate uh, întărind adunarea generală. În ce privește preocupările legate de procesul multilateral de luare a deciziilor, am uh, avut propuneri excelente în legătură cu modul în care ecosocul uh, Națiunilor Unite ar putea deveni un fel de curat de transmisie între diversele sisteme g 20 și am vrea să întărim acest segment și nu să-l slăbim. Acum începește rolul uh, crescând al puterilor emergente, cum ne poziționăm noi față de asta, să le aibă ele un rol mai important în organizațiile internaționale, subliniem anumite condiționalități, putem face acest lucru, e Uniunea suficient de puternică să ceară așa ceva? Și apoi, problema echilibrului între diferitele interese e foarte important pentru Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum echilibrăm interesele comerciale cu alte probleme, cum ar fi protecția mediului, drepturile omului, etc. Și aici cred că Parlamentul European a făcut un raport excelent pe care nu trebuie să-l uităm. De asemenea, ar trebui să folosim mecanismele comerciale emergente în mod inovativ. Dați-mi să vă menționez faptul că reprezentanții Google au vorbit Parlamentul European despre faptul că uh, cenzurarea internetului poate fi considerată ca o încălcare a regulilor Organizației Mondiale a Comerțului, cenzurarea internetului în China. Apoi, în fine, cooperarea cu alte organizații. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie uh, mult mai deschisă și să aprecieze mult mai mult uh, OSCE-ul și Consiliul Europei, mai ales că acum Uniunea Europeană va semna, va deveni parte a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Uh, mai sunt multe de spus, dar cred că mi-am depășit timpul. Președintele, mulțumesc doamna Hautala. Domnul uh, Lambsdorff, președintele grupului de lucru privind relațiile Uniunii Europene cu Națiunile Unite. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deși sunt uh, raportor din umbră, uh, vă vorbesc în uh, calitate de coordonator al acestei relații. un raport foarte bun, am avut ocazia să-l citesc foarte rapid, dar de la prima impresie este că prima impresie este că e un raport excelent, structurat și dezvoltat într-un mod care ține seama de uh, situația de fapt, e o abordare diferențiată, nu, e, nu are o abordare de tip uh, generalist pentru toate organizațiile și cred că asta e un lucru foarte clar explicat și exprimat în acest raport. Uneori, cred că reacțiile întârziate ale Uniunii Europene în organizațiile internaționale sunt o problemă în engleză se spune că suntem suprareprezentați, dar că avem uh, uh, performanțe sub uh, calitate, sub calitatea necesară. Deci cred că oamenii ar trebui să se coordoneze mai bine și ce aș vrea eu să văd sunt două sau trei lucruri pe care aș vrea să le tratăm mai în detaliu. Susțin, cum spuneam, substanța raportului, miezul raportului, care e foarte bun, Poate putem face acest raport mai politic, așa cum spunea doamna Hautala. E și momentul. Avem tratatul de la Lisabona, avem o nouă politică pentru Europa, politică externă pentru Uniunea Europeană. Avem toate subiectele arzătoare, dar trebuie să transmitem un mesaj politic aici. Trebuie să facem un salt calitativ și să transmitem aceste cereri statelor membre și serviciului de acțiune externă în ce privește uh, dezvoltarea și emiterea unor recomandări. Ăsta cred că e mesajul pe care trebuie să-l transmită dezbaterea noastră. Cred că ar trebui să scoatem uh, considerentul A. Considerentul B mi se pare excelent, în timp ce considerentul A este o abordare foarte glob- academică a diferitelor procese de globalizare și așa mai departe. Considerentul B însă reprezintă un text excelent care oferă, cred eu, o introducere perfectă. Mă întreb însă dacă cifrele sunt corecte și dacă uh, Banca Mondială a făcut această reformă despre care se vorbește. La femeie știu că lucrurile așa stau, nu știu însă dacă și la Banca Mondială situația aceeași. Poate ar fi util dacă am uh, folosi exemplul cooperării uh, de la Atlanta cu Uniunea Africană, asta ar fi un exemplu foarte bun. Astea sunt comentariile mele inițiale, vom face câteva amendamente, dar important este că putem susține miezul uh, acestui raport. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Lambsdorff, domnul Cucean. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Cred că subiectul acestui aviz, substanța acestui aviz, nu e subiect de contradicție pentru nimeni. Toți vrem să întărim rolul Uniunii Europene ca jucător global pe scena mondială. Date fiind uh, evoluțiile dramatice din situația internațională pe care le-am văzut recent, e absolut logic că dacă Uniunea Europeană vrea să fie partener egal uh, cu alți jucători globali, India Braz- și cu noi jucători globali, India, Brazilia, China, atunci realmente trebuie să performăm, să fim mai buni, mai eficienți, să ne întărim din interior și să ne întărim rolul în organizațiile internaționale. Cred că avizul uh, doamnei Muniz este un bun început, uh, un bun punct de începere pentru această discuție. Uh, mulțumesc și oaspeților din Spania, mi-a plăcut abordarea lor care nu este teoretică sau academică, ci încearcă să Uh, ofere niște propuneri concrete și asta e remarca și comentariul meu față de acest raport. Conține foarte multe idei bune, prea multe, poate. Eu cred că toate aceste documente nu ar trebui să fie niște documente academice, ar trebui să fie niște documente pragmatice, care să elaboreze o strategie sau niște strategii concrete, niște măsuri concrete prin care Uniunea Europeană să-și poată atinge aceste scopuri. Pentru că astfel de rezoluții se fac prea multe. Avem nevoie de acțiune și de rezultate concrete. Așadar, cred că vom uh, propune amendamente menite să meargă în această direcție și să îmbunătățească în această direcție avizul despre care vorbim. Mulțumesc, domnul Romanu Prodi. Domnul uh, Vitorio Prodi, mă scuzați. Signor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnei raportor, pentru acest document. Intervenția mea este de ordin mai general, pentru că, după părerea mea, tratatul de la Lisabona se referă la o conducere interguvernamentală. Globalizarea deja a dus la pierderea unor părți importante de suveranitate la nivelul statelor membre individuale. Și singura modalitate de a relua această suveranitate este guvernarea comună la nivelul Uniunii Europene, care este instrumentul adecvat în acest sens. Prin urmare, nu este vorba de cedarea de suveranitate către Uniune, ci trebuie să se recunoască faptul că deja s-a pierdut din suveranitate și singura modalitate de a redobândi această suveranitate pierdută este gestionarea pe bază consensuală la nivelul Uniunii. Cred că asta este direcția în care trebuie să acționăm, pentru că globalizarea este o realitate dură și la globalizare se participă cu instrumente care trebuie să facă parte, să facă față instrumentelor folosite de celelalte state care acționează în acest context. Asta este deci un lucru pe care cred că trebuie să-l avem în mod constant în vedere. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că democratizarea instituțiilor internaționale este un lucru spre care trebuie să tindem cu toate mijloacele posibile. Însă, nu vreau să menționez doar democratizarea, ci și o oarecare raționalizare, fiindcă, după părerea mea, toate instituțiile de la Bretton Woods, și anume Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, toate acestea trebuie să fie incluse în sistemul Organizației Națiunilor Unite, și de asemenea, Organizația Mondială a Comerțului trebuie să fie introdusă aici pentru a permite atât formularea de stimulente cât și de sancțiuni pentru comportamentele incorrecte și, prin urmare, trebuie să se mențină toate aceste instituții în sistemul internațional. Asta este, după părerea mea, direcția în care trebuie să se îndrepte o Uniune Europeană care este recunoscută ca instrument care permite statelor membre să participe la globalizare. Și doar așa poate participa într-un mod ferm la democratizarea și raționalizarea instituțiilor internaționale pentru a le folosi ca instrument în evoluția către justiție și pace. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Prodi, doamna Gomes. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Mariei Muniz pentru un raport excelent. Identifică foarte corect problema și oferă soluții cuprinzătoare și uh, văd că Maria a încercat să găsească o cale de mijloc care să poată duce la un consens. Totuși, aș vrea să spun că eu cred că rolul Parlamentului nostru să fie îndrăzneț. Nimeni n-ar trebui să fie mai îndrăzneț decât Parlamentul atunci când identifică probleme și propune soluții. Și din propria mea experiență, cred că problema reformării Consiliului de Securitate este absolut esențială și centrală și uh, Uniunea Europeană are acum oportunitatea cu Tratatul de Lisabona și cu obligațiile și scopurile pe care acesta ne le creează, avem oportunitatea să facem o, să creăm o diferență. Dacă avem îndrăzneală, putem cere reforma Consiliului de Securitate și o putem determina. Dacă am putea cădea de acord între noi, în legătură cu modul în care să fim reprezentați mai bine în Consiliul de Securitate. Deci nu e vorba doar de repetarea uh, ideii că ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă un loc într-un Consiliu de Securitate extins. Asta este cel mai mic numitor comun. Ar trebui să cerem mai mult, să îndrăznim spre mai mult, pentru că dacă nu suntem noi cei care avem această inițiativă și acest spirit de lider. atunci nimeni nu o să-l aibă. În niciun caz nu guvernele noastre, care sunt, uh, din acest punct de vedere, într-o confuzie totală. Deci, cred că ar fi ocazia ca Parlamentul să fie mai îndrăzneț, să vorbească despre extindere și despre o reprezentare corespunzătoare, despre ce presupune asta ca responsabilități nu vi se pare interesant și, după părerea mea, chiar îngrijorător că trei mari puteri care doresc să devină membri în Consiliul Permanent de Securitate, Germania, India și Brazilia, s-au abținut la uh, votul rezoluției privind Libia, prin protecția civililor? Deci e foarte îngrijorător că asemenea țări se abțin pe o chestiune atât de importantă, o chestiune crucială nu le comentez poziția, dar pur și simplu ar trebui să aibă, cu siguranță ar trebui să aibă un rol mai afirmativ, mai hotărât pe o astfel de chestiune. Și apoi, problema dreptului de veto. Fără o revizuire majoră a puterilor uh, de veto, nu va fi nicio reformă a Consiliului de Securitate, pentru că asta a paralizat Consiliul de Securitate și nu mă voi referi la toate, la multe alte elemente care sunt foarte importante, dar Aici aș cere mai multă uh, îndrăzneală din partea Parlamentului și să fac și eu câteva propuneri de amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Galer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să îi mulțumesc, uh, doamne Muniez, pentru acest raport. Sunt doar câteva paragrafe asupra cărora aș vrea să atrag atenția, adică 11 și 12. Sigur că susțin paragraful 11 așa cum este el uh, formulat, doar că sper ca cei care iau deciziile pe teren uh, se vor descurca mai bine data viitoare și vor reuși să obțină o majoritate astfel încât Uniunea Europeană să poată să vorbească la Națiunile Unite și în adunarea generală cu o singură voce. Cred că am învățat din uh, greșelile noastre atunci când în decembrie în Kinshasa am avut uh, adunarea parlamentară comună ACP și am uh, l-am ascultat pe președintele ACP în funcție spunându-ne despre cum au uh, cum nu funcționau lucrurile. Ganezilor li s-a spus suntem siguri că veți vota cu noi și uh, întregii adunări a CPI s-a spus sperăm că o să votați alături de noi. Lucrurile <laughs> n-au funcționat pentru că nu se pot face de pe zi pe alta și de asta sper că putem introduce câteva puncte uh, mai, uh, care să fie mai interesante și să ne sublinieze mai, mai bine rolul. La paragraful 12, cred că ar trebui să identificăm mai bine lucrurile. N-ar trebui doar să cerem statelor membre și Consiliul de Securitate să facă schimb de informații cu noi, să ne spună ce se întâmplă. Pentru că aici nu e vorba doar de nevoia de a informa corect și la timp alte state membre. Dacă vrem să avem o adevărată politică la nivel european, Trebuie să pregătim lucrurile mai bine și să avem o abordare care să permită acelor state care sunt membre în Consiliul de Securitate să vină cu niște poziții și să susțină niște poziții pe care noi toți le putem susține și să reflectăm aceste uh, poziții. Cred că asta trebuie făcut într-un mod uniform pentru toate statele membre din